Uh, Mulțumesc, domnule președinte. deputați, chestiunea abordată în această întrebare se are legături cu drepturile omului, drepturi fundamentale, valori uh, de bază ale Uniunii, Europene și esențiale în relațiile externe ale Uniunii. Doresc să vă asigur de faptul că Comisia respectă și apără drepturile omului, precum și principalele convenții uh, în ceea ce privește uh, munca, uh, inclusiv munca forțată la nivel internațional. Știți cât de delicată este această problemă, precum și relațiile noastre cu China. Comisia este de acord cu Parlamentul European că sistemul la OGAI este complet incompatibil cu conceptele acceptate universal de drepturi ale omului, inclusiv uh, cu ambițiile Chinei de a deveni o societate modernă și dezvoltată. Perdurarea acestui uh, sistem este incompatibil cu angajamentul Chinei de a ratifica acordul internațional în legătură cu drepturile civile și politice pe care l-a semnat uh, acum 12 ani. Uniunea Europeană se confruntă cu problema că bunurile produse în laugai, în condiții pe care le condamnăm, riscă să fie importate în Uniunea Europeană. Este foarte dificil să stabilim în mod exact dacă și ce bunuri importate din China în Uniunea Europeană au fost produse în laugai. Pentru a răspunde la alte întrebări ale Parlamentului European, dar și ale organizațiilor din societatea civilă, Uniunea Europeană a pus în discuție cu China această chestiune în ultimii ani, mai ales în contextul dialogului bianual în, pe tema drepturilor omului. În acest context, Uniunea Europeană a subliniat faptul că sistemul laugai încalcă mai multe articole uh, din acordul internațional pentru drepturi civile și politice, mai ales articolul 8 care interzice munca forțată sau obligatorie și articolul 9 care afirmă faptul că nimeni nu trebuie să fie pus în închisoare fără a fi judecat. Uniunea Europeană astăzi a preferat până acum să folosească o strategie pozitivă față de China și să nu interzică importurile. Dar trebuie să realizăm faptul că există limite la această abordare care până acum nu a produs schimbări în, notabile în politica Chinei în legătură cu laogai. Trebuie să recunoaștem și faptul că uh, China nu este singura țară în care problema muncii prizonierilor uh, este de îngrijorare. Comisia este deci deschisă posibilității de a rediscuta modul cel mai eficient pentru a face presiune asupra unor țări care folosesc munca prizonierilor, încălcând astfel principiile fundamentale din din cadrul drepturilor omului și uh, principiile organizațiilor uh, pentru protecția muncii la nivel internațional. Dar acest lucru trebuie să se facă în mod organizat și nu trebuie să se limiteze doar la China. Ascultăm cu interes punctele de vedere ale Parlamentului European pe această temă și vă vom uh, ține la curent cu uh, ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Fule. Vă mulțumim, domnule comisar Füle. Acum, vorbitorii în numele grupurilor politice, mai întâi domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că se desfășoară dezbaterea aceasta chiar în săptămâna aceasta în care am mai discutat despre summitul între China și Uniunea Europeană care va avea loc în curând. Această problemă are două dimensiuni. Eu doresc să vorbesc despre dimensiunea de drepturile omului. În aceste uh, lagăre de muncă se face o uh, reformare a cetățenilor prin muncă, însă drepturile omului sunt călcate în picioare și pentru partenerii Chinei acest lucru nu este acceptabil, pentru că sunt încălcate drepturile universale, universale ale omului. Iar China și-a luat angajamentul acum 12 ani că va respecta drepturile omului semnând convenția respectivă. Am constatat însă că închisorile Laogai au devenit ca niște întreprinderi comerciale obișnuite. Și în aceste condiții, produsele fabricate în Laogai sunt trimise apoi la export. Statele Unite refuză importul acestor produse fabricate în regim la ogai și piața rămâne închisă. E greu să ne dăm seama de originea acestor produse, domnule comisar. Aceste întreprinderi care sunt de fapt închisori au nume cunoscute și Statele Unite au experiențe concrete în acest domeniu în legătură cu modul în care aceste produse pot fi ținute departe de piețe. Aș dori să ne puneți la dispoziție această listă de nume de întreprinderi și să faceți un schimb de experiență cu Statele Unite ca să vedeți cum putem obține rezultate. Și, în ultimul rând, vreau să vă spun că raportorul ONU responsabil de tortură va merge în curând în această regiune. Și vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră sunteți gata să faceți același lucru. Doamna Kadenbach. Herr comisar. Stimate domnule președinte, domnule comisar, încă de la început doresc să spun că grupul socialiștilor și democraților ține ca Uniunea Europeană să aibă relații constructive cu China, dar trebuie să spun că răspunsul dumneavoastră m-a dezamăgit astăzi pentru că n-ați spus nimic concret. Adineauri, în prezentarea dumneavoastră ați vorbit um, despre aceste organizații la OGAI, ne-ați spus că este greu de monitorizat produsele care ies de acolo, dar nu este imposibil. Alții o fac, de exemplu Statele Unite, au găsit o soluție și au uh, o balanță comercială pozitivă. Uh, faptul că avem o balanță comercială pozitivă cu China nu trebuie să ne facă să uităm că acolo drepturile omului sunt încălcate în mod grav. E adevărat că anumiți uh, lideri politici uh, doresc să promoveze un, uh, o creștere economică foarte rapidă pentru a pune capăt sărăciei. E un lucru bun, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să facem eforturi pentru a împiedica importurile acestor produse în Uniunea Europeană. Putem să luăm tot felul de măsuri. Există metode pentru a atrage atenția societăților europene asupra produselor care poartă numele de marcă de produse fabricate în Laogai. Ce rost are să cerem altora să ne promită că vor respecta drepturile omului dacă noi nu facem nimic pentru a-i ajuta să o facă? Eu doresc să fac parte dintre consumatorii care, atunci când cumpără produse chinezești, sunt siguri că nu cumpără produse provenite din uh, Laogai, din um, taberele lagrele de muncă forțată, așa cum nu acceptăm să cumpărăm uh, bunuri uh, produse de copii. Deci așteptăm mai multe în ceea ce privește etichetarea produselor și așa mai departe. Sper că vom putea continua să avem un dialog constructiv și eficient cu China în același timp reprezentanții Chinei doresc acest lucru, cred că și China dorește să îmbunătățească situația drepturilor omului. Haideți să încercăm să obținem acest lucru pe calea dialogului. Nu înseamnă însă acest lucru că trebuie să închidem ochii în fața acestor încălcări ale drepturilor omului cu repercusiuni asupra schimburilor comerciale. Domnul Gărânț. Mulțumesc, domnule președinte. Există peste o mie de lagăre uh, în funcție de cifrele înaintate de uh, ONG-uri. Există un număr foarte mare de persoane care sunt pur și simplu întemnițate amenințate și acuzate că pun în pericol uh, suveranitatea statului. Chiar dacă această listă nu este completă, este o listă totuși care trebuie să ne îngrijoreze. Lagările de muncă forțată în China sunt o adevărată rușine. Reacția comunității internaționale este deocamdată destul de timidă. De fapt, ceea ce așteptăm din partea Uniunii Europene este ca ea să ne indice uh, anumite eforturi uh, care ar putea să îndemne toți partenerii comerciali ai Chinei să dea dovadă de o atitudine clară pentru a obține din partea Chinei anumite concesiuni, concesiuni reale. S-a creat deja un grup operativ, s-au creat deja grupuri operative de lucru pentru uh, mize mult mai puțin importante decât aceasta. Mulțumesc, domnule Görens. Următorul orator, timp de un minut, domnul Migalski panie komisarzu! ja też przyłączam się do tych głosów które mówią o tym że pana wystąpienie było. domnule președinte domnule comisar aș dori să îi susțin pe cei care au spus că declarația dumneavoastră este cam dezamăgitoare. E vorba de o chestiune foarte importantă. În aceste lagăre sunt șapte milioane de persoane, persoane persecutate din motive religioase sau politice și deci, pe plan moral și pe plan politic, trebuie să luptăm împotriva acestor lagăre. Impresia noastră este că acest sistem de lagăre de muncă forțată presupune reeducarea prin muncă, ceea ce cred că ne amintește tuturor de fraza Arbeit macht frei, scrisă la intrarea în lagărele naziste de concentrare de la Auschwitz, de exemplu. Nu putem să fim indiferenți și trebuie să trecem acest subiect pe ordinea de zi a oricăror discuții dintre Uniunea Europeană și China și a oricăror discuții dintre orice stat membru și China. Este o chestiune urgentă și, domnule comisar, acest subiect trebuie să fie discutat în permanență cu autoritățile chineze. Mulțumesc, domnule Migalski. Un minut și jumătate, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții ce se întâmplă în ceea ce privește democrația și drepturile omului în China. Vorbim despre politica de vecinătate a Uniunii Europene și în ambele cazuri uh, prevalează realismul economic. Pentru că, până la urmă, importantă este legea pieței. Autoritățile chineze, supărate, dacă ar fi supărate, ar putea să închidă frontierele. Eu nu am uitat uh, victimele din piața Tiananmen. Nu am, i-am uitat pe cei care zac în închisori, care sunt supuși la muncă forțată și se luptă pentru democrație și drepturile omului. Sistemul Laogai este un simbol condamnabil a ceea ce se întâmplă în China. Domnule comisar, nu vă ascundeți în spatele unor considerații de ordin tehnic. Știți foarte bine ce părere are China despre, despre cele spuse de dumneavoastră intervenția dumneavoastră uh, anterioară, în intervenția dumneavoastră nu ați spus nimic concret. Nu vă ascundeți în, în spatele ideii că există tabere de muncă forțată și în alte țări. Nu sunt pro-americană, în niciun caz, însă, după părerea mea, cred că ce fac Statele Unite este un reper minim, așa, pe care ar trebui să-l urmăm și noi din alte puncte de vedere știm să cooperăm cu Statele Unite. Și atunci, de ce Uniunea Europeană nu poate face același lucru atunci când e vorba de respectarea drepturilor românii? Domnule comisar, când va interzice Uniunea Europeană exportul uh, de produse din Laogai în Europeană? Mulțumesc, doamnă Vergia. Urmează domnul Fontana, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, fără îndoială, ce ne-ați spus nu era ceea ce ne așteptam, fiindcă ne așteptam la o părere mai fermă pe acest subiect. Nu putem permite să fie încălcate drepturile omului în numele economiei. Europa nu poate exista așa. Există milioane de persoane în Laogai ale căror drepturi umane sunt încălcate și nu trebuie să uităm că aceasta este o problemă pentru economia europeană, fiindcă aceste produse care ajung pe piața noastră creează apoi o concurență inechitabilă și duc la dezechilibru, la dumping în Europa. În ciuda celor făcute și declarate de guvernul de la Pekin în ultimii ani, nu prevedem uh, rezultate concrete. Aceste laogai continuă să existe și există milioane de persoane care reprezintă chiar minorități din această țară, care persoane au drepturile încălcate. Considerăm că logica diplomației pe care trebuie să o promovăm trebuie să ne facă pe noi europenii să interzicem importul produselor fabricate la ogai. Poate să urmăm exemplul Statelor Unite. Mulțumim domnului Fontana și acum începem cu domnul Caspari, un minut și jumătate. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident, wir alle wissen, dass sich hinter den Laogai... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu toții știm că um, sistemul uh, taberelor lagărelor de muncă este în spatele produselor Ogai. O situație îngrozitoare. Ideea că aceste produse s-ar putea regăsi în uh, magazinele europene este inacceptabilă. Aceste lagre de muncă nu sunt doar un, o, un mod de a ispăși o pedapsă, ci și un mod de a scoate profit economic. Delegația europeană va vizita China în două săptămâni s-ar putea uh, să primească produse din, cu această proveniență. Um, inacceptabil, intolerabil. Trebuie să um, oferim soluții noi, iar dumneavoastră spuneți că mai întâi Comisia trebuie să analizeze în ce măsură se uh, Uh, fabrică produse în acest, prin acest sistem la OGAI și ajung pe piața europeană. Mai întâi trebuie să soluționăm problema și după aceea putem să analizăm celelalte aspecte. Haideți să nu ne împrăștiem eforturile și să încercăm să soluționăm această problemă. Cer Comisiei și Consiliului să se asigure că produse de proveniență la OGAI nu mai pătrund în magazinele europene uh, din nou. Așa cum am spus, uh, prietenii noștri din America au reușit să interzică uh, vânzarea acestor produse și solicit comisiei să se asigure că aceste produse pătate de sânge nu mai ajung pe rafturile magazinelor noastre. Bineînțeles, uh, și eu îmi doresc un parteneriat uh, bun cu uh, China, dar acest, această chestiune va fi întotdeauna un ghimpe în coasta relațiilor noastre. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Meissner, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, mai devreme ați spus că drepturile omului reprezintă valori esențiale pentru Uniunea Europeană. În decembrie anul trecut am vorbit despre tratatul de la Lisabona, acesta a fost aprobat, ceea ce înseamnă că și Carta Drepturilor Omului face parte din sistemul nostru european. Și aveți dreptate când spuneți că drepturile omului trebuie apărate pretutindeni, iar atunci când vine vorba despre schimburile comerciale, trebuie ținut uh, seama și de drepturile omului. Situația este economic dificilă Vorbim despre situația din centrele Laogai. Am aici o lucrare care prezintă situația bunurilor fabricate în aceste centre. Se pot face cercetări în domeniu. Există o fundație de cercetare care furnizează informații, inclusiv la nivel european. V-a fost adresată și o scrisoare, domnule comisar, și există și un trimis special din partea Uniunii Europene care ar trebui să primească acces în centrele acestea. Statele Unite au fost mai curajoase decât noi. Nu ar trebui să acordăm preferințe comerciale acestor produse. Întrebarea mea este încă o dată ce intenționează să facă Comisia în acest sens. Mulțumim, doamnă Meissner. Urmează domnul Provera. Minute. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug și eu câteva cifre. Peste o mie de lagăre la Ogai sunt certificate, 450 de milioane de prizonieri au fost închiși în Laogai din uh, 49 și 314 companii comerciale care au legătură cu Laogai. Sistemul AOGA este sistemul de lagăre foarte represiv, creat pe modelul gulagurilor sovietice pentru a pedepsi cei care se opun regimului comunist, deci și motive politice. Uniunea Europeană concurează deja foarte greu cu sistemul de producție chinezesc uh, și standardele sindicale de protecție a mediului și de protecție a consumatorilor din acea țară nu există. Dacă acceptăm importul de bunuri, produse și rezultate din munca acestor prizonieri politici, politici vom deveni complici, chiar dacă doar morali, la aceste crime și noi ar trebui să încercăm să le eliminăm. Domnule comisar, avem impresia

Uh, este interesat să obțină doar profit, se pare că nu um, este impresionat de unde provin banii. Guvernul chinezesc folosește aceste persoane în niște condiții inumane și continuă să exporte în Europa aceste mărfuri însârgerate. Însă nu cred că problema morală va ajuta prea mult Uniunea Europeană la rezolvarea problemei, fiindcă Uniunea Europeană încă nu dispune de măsuri care să interzică importarea de astfel de bunuri și își continuă negocierile și comerțul cu Republica Chineză, în ciuda faptului că cunoaște foarte bine ce se întâmplă în China și care este originea acestor produse. Mă tem că această problemă morală nu este prea relevantă relevantă pentru Europa și de aceea Parlamentul European lansează o invitație fermă de a reîncepe, redeschide acest subiect ferm și fără echivoc cu China. Între timp, având în vedere că Europa se teme de soarta economiei sale, cred că ar trebui să încercăm să avem cel puțin cât mai repede un regulament care să promoveze denumirea de origine a produselor și astfel să putem spune guvernului chinez că dacă nu va fi oprită producerea de bunuri de către prizonieri și exportul acestora, atunci toate produsele care vin din China pentru noi vor fi considerate a fi instrumente ale torturii. Mulțumim doamnei Muscardini și acum ultimul de pe lista vorbitorilor registrat, domnul Chelan, un minut jumate. Mulțumesc. Domnule comisar, haideți să nu uităm că o mare parte a creșterii economice din China se datorează economiei din închisori. Sistemul Laogai a fost instrumentul cel mai important de opresiune politică și din 49 a cuprins 50 de milioane de prizonieri. Chiar și astăzi avem 5 milioane de deținuți. Majoritatea au fost menținuți în închisoare fiindcă se, se spunea despre ei că sunt un pericol pentru societate. Um, munca forțată, munca silită în um, lagărele din uh, China a fost ținut secret. Și acum s-a, dovedit că um, majoritatea acestui sistem funcționează sub numele unor companii comerciale. Eu vă întreb, domnule comisar, dacă sunteți gata să puneți în aplicare principiul reciprocității de care a vorbit uh, domnul președinte Van Rompuy. S nu ne-ați răspuns la majoritatea întrebărilor. De pildă, se cooperează cu autoritățile americane în ceea ce privește detectarea produselor laogai? Ați analizat cumva rezoluția anterioară a Parlamentului European care cere interzicerea vânzării acestor produse în Europa și prin care s-a insistat să se coopereze ca progresul cooperării cu China să depindă de ratificarea de către China a convențiilor uh, OMI. Sunteți gata să, să sprijiniți statutul uh, uh de um, sistem preferențial pentru China Trebuie să avem răspunsuri la toate aceste întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Chelam. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Domnul Kassler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Închiderea oamenilor în lagăre pentru că au alte păreri față de conducerea țării reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Este un sistem anacronic ce nu ar trebui să mai existe nicăieri în, în secolul 21. Sunt foarte dezamăgit că în cazul Chinei, Comisia Europeană nu întreprinde măsuri concrete, mai concrete decât cele despre care se vorbește în prezent în fața Parlamentului și că nu se gândește la altă formă de cooperare cu China pentru viitor. se scriu cărți despre aceste lucruri, Statele Unite deja au luat măsuri concrete și atunci de ce dumneavoastră nu faceți nimic? Comisia este parțial răspunzătoare pentru suferințele celor închiși în astfel de lagăre dacă nu face nimic să-i apere. Mm, mie, într-un fel, rușine că sunt membru al Parlamentului European în aceste condiții Însă mă bucur, pe de altă parte, că toate partidele din Parlamentul European susțin valorile drepturilor omului, democrației și libertății și vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Mulțumim. Urmează domnul Toire. Un minut. Herr Präsident, Herr Kommissar. Domnule președinte, domnule comisar, Colegii noștri deja au spus ce era de spus, au menționat cât este de urgentă situația din punct de vedere al respectării drepturilor omului. Trebuie să interzicem importul acestor produse în Uniunea Europeană. Sunt de acord și eu că nu se respectă standardele impuse de drepturile omului. Ar trebui să începem și procedura de antidumping. Ar trebui să examinăm această posibilitate și, în plus, cred că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte fermă și să spună că, lăsând la o parte aspectele comerciale, aceste condiții sunt inacceptabile. Deci nu vorbim de produse, ci de îmbunătățirea condițiilor pentru oameni ființe umane care sunt uh, închise în niște condiții care nu respectă normele unui stat de drept. Și acesta este un mesaj care trebuie clar transmis Chinei. Mulțumesc. Domnule Toire, următorul vorbitor, doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Sie haben gesagt, die Beziehung Mulțumesc, domnule comisar. Ați spus că în legătură cu China acesta este un subiect delicat. Într-adevăr. Dar sunt de părere că parteneri care desfășoară relații comerciale și care doresc să aibă o relație la nivel internațional atunci, atunci acești parteneri trebuie să poată să își mențină propriile valori și nu numai la nivelul vorbelor, dar și la nivelul faptelor, căci altfel acest partener, un partener, poate fi acuzat de ipocrizie. Dacă pe de o parte uh, aceste lagăre de muncă sunt criticate, dar pe de altă parte primește cu brațele deschise aceste produse de proveniență la OGAE pe piața sa. E vorba de credibilitatea Europei aici. Nu putem uh, doar să, să vorbim despre asta, să criticăm, ci trebuie să trecem la fapte. Cred că din partea Chinei reacția ar fi de respect și nu de respingere, fiindcă un partener comercial care este atât de vădit, ipocrit, este un partener care nu mai merită respectul spre deosebire de un partener care își respectă valorile. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tanak, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. China este o minune a capitalismului economic, dar pe de altă parte este un stat comunist cu un regim brutal. Și un aspect în acest sens este reprezentant de lagărele de muncă forțată în care sunt uh, trimiși uh, foarte mulți prizonieri pentru o așa numită reeducare. În aceste lagăre, în aceste centre, există, se vorbește despre recoltarea de organe pentru transplant. Este cert faptul că există mii de execuții anual uh, în China pentru uh, pe motive de infracțiuni care merg de la sabotajul economic până la uh, prostituție. Aceste lagăre produc anumite bunuri, de pildă cizme de cauciu, care ajung cumva pe piața europeană. Înțeleg într-un cumva punctul de vedere al Comisiei, pentru că până acum dovedirea acestor presupuneri, acestor supoziții a fost imposibilă. Mulțumim. Un minut, domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory Lao Gai, pomenované podľa čínskeho Lao. Domnule președinte, domnule comisar, lagărele Laogai din China au fost înființate după Revoluția comercială comunistă din 48. De atunci, un număr foarte mare de chinezi au fost închiși acolo și doar puțini dintre ei s-au întors acasă Institutul de cercetare pentru această problemă spune că există peste o mie de astfel de lagăre în prezent în China și um, oamenii ajung acolo fără să fi trecut prin instanță, doar printr-o hotărâre a poliției. În aceste lagăre oamenii sunt lipsiți de demnitate, de individualitate, prietenii și rudele sunt forțați să se separe de aceste persoane care sunt supuse anchetelor, interogărilor, torturii, uh, sunt supuși unor programe intense de muncă forțată, nu au la dispoziție medicamente, au doar patru zile pe an libere și uneori trebuie să mănânce iarbă fiindcă nu au suficientă mâncare. Trebuie să ne asigurăm că civilizația, popor, popoarele europene refuză să mai importe așa ceva. Următorul vorbitor spune domnul președinte, domnul Griffin. Perspectiva um, închisorii pentru crime de gândire este șocantă și eu vă vorbesc din proprie experiență, fiindcă guvernul britanic a încercat să mă închidă de trei ori pe baza um, uh, legii de, liberă, exprim, de exprimare liberă și uh, Iată, aici avem uh, și um, tibetani care au fost închiși din cauza că s-au exprimat liber. Trebuie să încercăm să punem capăt acestui sistem uh, de muncă silnică, care reprezintă și, și concurență neloială. Dar um, același lucru, nu știm dacă același lucru este valabil și um, uh, se poate spune și despre lucrătorii um, la, în um, în lagăre de muncă forțată. Și acum uh, trebuie să ne protejăm uh, lucrătorii de această alianță între tiranie comunistă și lăcomie capitalistă. Mulțumesc, uh, domnul Griffin, domnul Bronx. President. Domnule președinte, dacă ar trebui să fie posibilă sau nu vânzarea de produse, uh, acest lucru ar trebui să depindă de infracțiunile comise de prizonierii respectivi. Sigur că nu știm ce se, ce se întâmplă exact în China. Nu știm cât de corect este sus sistemul judiciar și nu știm dacă deținuții sunt sau nu deținuți în condiții umane, ceea ce cu siguranță nu se întâmplă în Laogai. Însă rămâne și întrebarea dacă se dorește închiderea fabricilor, iar această regulă ar trebui să se aplice nu doar bunurilor promenite din astfel de lagăre, ci din orice țări subdezvoltate. Cu siguranță, Uh, lucrătorii um, britanici sau europeni care își pierd locurile de muncă în urma acestor schimburi comerciale, cu siguranță nu vor deveni mai bogați. Mulțumim, am încheiat această rundă de Catch the Eye și are acum cuvântul domnul comisar Fiule. Domnule președinte, stimați deputați, Dezvoltarea economică a Chinei este una care nu s-a mai întâlnit în istoria modernă. China joacă un rol din ce în ce mai important pe scena mondială, însă acest rol atrage după sine și anumite responsabilități, cum ar fi respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor muncii, și uh, liderii chinezi trebuie să respecte și să facă față acestor provocări. Chiar și în aceste timpuri grele, chinezii uh, sunt partenerii noștri și politica de a continua dialogul cu ei este cea mai bună cale pentru a încerca să rezolvăm aceste probleme, mai ales în contextul dialogului privind drepturile omului și uh, dialogul în ceea ce privește economia și comerțul. Acestea fiind spuse, uh, Trebuie însă să ne și promovăm și respectăm principiile și valorile, inclusiv în ceea ce privește munca în lagărele din sistemul Laogai. Având în vedere toate aceste lucruri, așa cum am menționat în intervenția mea introductivă, Comisia este deschisă către a căuta un mod eficient de a împiedica importul de bunuri care provin din lagăre și va continua aceste eforturi pe baza unui dialog cu Parlamentul European. Domnul Carl de Guh, colegul meu, a făcut o eh, prezentare foarte extinsă referitoare la drepturile omului în Parlamentul chinez și pot să vă garantez că drepturile omului vor reprezenta un subiect la următorul summit dintre UE și China inclusiv eh, cererea fermă a Uniunii Europene de a elimina sistemul Laogai. Stimați membri, Spre deosebire de Statele Unite, Uniunea Europeană nu dispune de un instrument uh, orizontal pentru a interzice importul de bunuri uh, care rezultă din munca prizonierilor. Comisia este pregătită să studieze eficiența legislației americane pentru prevenirea unor astfel de importuri, având în vedere dificultățile cu care ne confruntăm în identificarea acestor importuri. Și Colegii mei care lucrează la directoratele responsabile de acest subiect mă trebuie informați că, în conformitate cu părerea Parlamentului, a sosit momentul să se constituie grupuri care să analizeze aceste lucruri mai în detaliu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Füle. Aici s-a încheiat uh, discuția pe acest punct. Procesul verbal al întâlnirii, al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Uh, există obiecții la procesul verbal? Se pare că nu. Atunci se consideră aprobat, domnilor și domnilor. La întâlnirea sa din 20 septembrie, Comisia